Domnul Kelly, vă rog. Uh, Lumea digitală oferă șanse nebănuite oamenilor. Am văzut în țara mea uh, orășele precum Skippering care s-au transformat în adevărate hub digitale unde oamenii pot lucra de acasă în loc să facă naveta, unde există multe șanse Eh, pe lângă, eh, pentru a putea însă lucra de acasă, trebuie să ai o conexiune internet de mare viteză și pentru asta e nevoie de infrastructură digitală. Dar eh, dacă lucrezi de acasă, reduci emisiile de CO2, ai un mai bun echilibru între viața privată și cea de serviciu și sunt și multe alte beneficii. Bine, psihologii spun că există și suferințe asociate și uh, neplăceri uh, și trebuie reclasificate de aceea meseriile de către Organizația Internațională a Muncii. În Europa, în prezent, uh, un milion de locuri de muncă în sfera digitală sunt neocupate din cauza că nu avem suficiente aptitudini. Deci și asta este o problemă. Mulțumesc uh, pentru un minut. Acum doamna Letau. Când Mulțumesc. Când în 1834 s-a adoptat uh, legea pentru căile ferate belgiene, un deputat din Parlament a atras atenția pentru că uh, fermierilor le era frică că vor fi expropriați de pe terenurile lor și uh, căruțașilor le era frică să-și piardă locul de muncă. Se vorbea atunci chiar despre faptul că ouăle o să ajungă la destinație deja omletă. Se pare că uh, tranziția digitală nu o să fie mai perturbatoare decât a fost uh, revoluția industrială. E adevărat că schimbările produse sunt mai rapide și fără frontiere. În al doilea rând, schimbarea este mult mai exigentă în ceea ce privește schimbarea de abilități și competențe. În al treilea rând, uh, se întâmplă într-o societate care este mult mai atentă la chestiunile sociale. În al patrulea rând, nu se limitează doar la fabrici și uzine, ci afectează viața noastră din punct de vedere profesional și personal și, prin urmare, ne cere să nu lăsăm pe nimeni deoparte. Trebuie deci să garantăm cunoștințele necesare și o repartizare egală a beneficiilor. Toate acestea trebuie să se facă cooperând între cele două părți, social și digital, ca și cum ar fi vorba de uh, o piesă cântată la patru mâini, ceva uh, în genul unei sonate de-a lui Mozart. Mulțumesc, domnul Tank, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vom asista în curând la un moment istoric. Comisia va prezenta trei strategii de digitale săptămâna viitoare, așa că E foarte probabil ca anul 2020 să fie anul care dă naștere contra revoluției digitale. Trebuie să ne hotărâm ce va însemna pe viitor demnitatea digitală. Le permitem companiilor să pătrundă în viața noastră intimă prin intermediul unor anunțuri personalizate sau vom lua decizia de a ucide acest model de afaceri. Trebuie să hotărâm cum folosim datele pentru noi în interesul public. În țările de jos, uh, software-ul Google este folosit în 70% din toate școlile primare. Vrem ca Google să decidă cum învață copiii noștri sau vrem să folosim aceste date pentru a învăța despre felul în care învață copiii noștri noi înșine? Trebuie să ne hotărâm cum vom apăra sau promova eh, modul de trai european în eh, contextul digital. Haideți să ne concentrăm asupra acestor aspecte. Mulțumesc! Thank you very... Mulțumesc foarte mult! Are acum, aș dori acum să-i dau cuvântul Comisiei. Domnule comisar Schmidt, vă rog, aveți cuvântul. Madame la... Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați. Am ascultat cu atenție această dezbatere și constat că există un consens larg. În primul rând, în ceea ce privește nevoia de a dezvolta în continuare economia digitală. De fapt, Europa nu are o altă alternativă decât să dezvolte și mai mult economia digitală și, în același timp, văd că acordați o importanță deosebită riscurilor pe care le aduce cu sine această nouă economie. Riscuri de natură socială sau din punctul de vedere al protecției sociale, riscul ca anumite companii să controleze datele de pe piață. Între promovarea economiei digitale și drepturile și protecția socială sau protecția datelor uh, nu trebuie să fie incompatibile. Nu trebuie să ne lăsăm doar supuși dezvoltărilor tehnologice, trebuie să le adaptăm în funcție de nevoile noastre. Ascultând cu atenție dezbaterea dumneavoastră, mi-am dat seama că faceți un apel foarte puternic în fața Comisiei, tocmai pentru a ține cont de aceste două fațete. E adevărat că am prezentat această agenda digitală pe de o parte și, în paralel, am început și lucrările în legătură cu protecția și garanția drepturilor. După cum vă spuneam, Comisia va organiza o conferință pe tema lucrului pe platforme și sper ca Parlamentul să participe la această conferință. De altfel, sunt sigur că o va face. Pentru că modelul european, din punctul de vedere al tehnologiei digitale, trebuie să devină un adevărat exemplu. Am făcut-o deja o dată la protecția datelor. De data aceasta o putem face din nou, dând un nou exemplu din punctul de vedere al protecției sociale, a drepturilor sociale, pentru a promova în același timp această economie și a o aduce în slujba tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Am să dau acum cuvântul Consiliului, doamna Brâniac. Doamne și domnilor, principiul egalității pe piața forței de, forțe de muncă, parteneriatul social și condițiile de siguranță la locul de muncă au făcut subiectul multor elemente de legislație și rezoluții pe care le-am adoptat împreună. Asta ne confirmă faptul că Uniunea Europeană este pe calea cea bună. Sigur că acum trebuie să stabilim un nou cadru de referință pentru serviciile digitale și pentru ser, uh, locurile de muncă digitalizate. Aștept cu interes uh, propunerea Comisiei și sunt convinsă că vom avea o bună cooperare cu Parlamentul European pe acest uh, subiect important. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, so the... Mulțumim foarte mult uh, și cu asta se încheie dezbaterea. Trecem pe urmă, la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei privind uh, strategia Uniunii Europene în materie de gen. Se pot uh, face înscrieri la cuvânt și la cartonașul albastru, atât cu tehnica tradițională, cât și cu uh, noile dispozitive pe care le aveți la dispoziție. Instrucțiunile pentru folosirea noii instalații sunt dispuse la intrarea în sală. Dau cuvântul acum dacă este pregătită. Doamne comisar Dali. Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc că ați pus pe ordinea de zi a sesiunii noastre de azi strategia privind echitatea de gen. Încă din primele zile ale mandatului meu am avut șansa să mă întâlnesc cu mulți dintre dumneavoastră. Toate schimburile de opinii pe care le-am purtat uh, până acum mi-au confirmat faptul că avem încă foarte mult de făcut în acest uh, domeniu, în această politică sectorială. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați uh, acordat și l-ați acordat acestei comisii în multiple rânduri. Uniunea Europeană și cetățenii săi au nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca între bărbați și femei să existe egalitate în toate sferele de activitate. Egalitatea este un principiu fundamental al Uniunii Europene și uh, Europa este un loc foarte bun de trăit și pentru bărbați și pentru femei. Totuși, n-ar fi corect să spunem ca în Uniunea Europeană echitatea de gen este o realitate. Femeile încă sunt plătite mai prost decât uh, bărbații. O treime din femei au uh, trăit experiența unei violențe uh, exercitate asupra lor uh, pe motive de gen și nu putem accepta aceste inegalități care sunt totuși copleșitoare. Președinta von der Leyen, vicepreședinta Iurova și cu mine susținem de aceea lupta dumneavoastră și echitatea de gen, egalitatea de gen devine o prioritate a prezentei comisii. Tocmai de aceea vrem să și lansăm o nouă strategie de uh, resort și în uh, primele zile ale lunii martie vom face o primă publicare în acest sens. Vom susține eh, o activitate strategică de implementare a principiului egalității de gen în Uniunea Europeană și dincolo de hotarele ei. Ne-am propus să, să formulăm o strategie ambițioasă și Uh, vrem vrem să contracarăm astfel curentul care în mod vădit se opune egalității și afirmării drepturilor femeilor um, și egalității de gen. Reafirmăm astfel, astfel angajamentul ferm al Comisiei uh, Europene vis-a-vis -vis de uh, egalitatea de gen. A fost lansată deja o consultație consultare publică care a generat deja peste 1300 de răspunsuri și reacții. Egalitatea de gen este o dimensiune orizontală și de aceea uh, așa numitul gender mainstreaming, implementarea dimensiunii de gen uh, va avea loc în toate politicile viitoarele comisiei. Vrem să introducem o abordare sistematică uh, a dimensiunii de gen în toate sferele de politici UE în ce privește conținutul strategiei. Sperăm eh, să prezentăm o viziune eh, de viitor a, cât se poate progresistă a, a dimensiunii de gen. A, sperăm într-o Europa eh, a femeilor egale cu bărbații, a băieților egale cu fetele, în care fiecare după talentele sale, poate să se afirme uh, pe piața forței de muncă, se poate implica în afaceri, poate intra în politică și poate activa în toate sectoarele. Sigur că uh, vor fi și niște considerații orizontale importante. De pildă, uh, vom încerca să contracarăm toate stereotipurile de gen existente prin uh, orientările politice vrem să uh, reducem clivajul de plată și vrem să promovăm uh, prezența femeilor în posturi de conducere, vrem să obținem un mai mare procentaj, de femei în Consiliul de Administrație, un mai bun echilibru între viața de familie și viața profesională a femeilor, să combatem actele de violență împotriva femeilor, vrem ca eh, aderarea eh, Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul să fie totală. Dacă această strategie rămâne blocată în Consiliu împotriva, în ciuda eforturilor noastre comune. Vom încerca să revenim cu o propunere legislativă prin care să incriminăm la nivel european diferitele forme de violență împotriva femeilor. Aici vom include însă și uh, forme până acum neincriminate, cum ar fi violența uh, de, uh, de gen, motivată de gen, exprimată online, de pildă. Pentru formularea strategiei vom lansa o consultare, un proces de consultare cuprinzător în, cu consultarea tuturor părților implicate până la sfârșitul anului prin introducerea unor măsuri obligatorii de, de plată egală pentru femei și bărbați la, uh, la aceeași muncă prestată. Uh, știu că ne mișcăm într-o zonă în care vom întâmpina opoziție, dar uh, Eh, sigur că trebuie ca și angajatorii și eh, mediul de afaceri și administrațiile naționale trebuie să înțeleagă că este nevoie de această egalitate. Sper să obțin sprijinul noastră, astfel încât noi, Uniunea Europeană, să putem face această, acest salt eh, cuantic care este necesar până a se ajunge la o veritabilă echitate de gen în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamna comisar. Acum, în numele grupurilor politice, în numele PPE, pentru un minut și jumătate are cuvântul doamna Fransen. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Înainte de orice, aș vrea să mulțumesc Comisiei Europene pentru că a făcut o prioritate din egalitatea de gen. Este o valoare fundamentală pe care se sprijină Uniunea Europeană. Rezultatul de 67,4 la ultimul indicator european pentru egalitatea de gen arată că suntem încă departe de atingerea obiectivului. Avem nevoie de o strategie foarte ambițioasă pentru a face progrese. Talentele femeilor nu sunt uh, exploatate așa cum trebuie, deși ele sunt pline de tot felul de capacități practic ar trebui să ne centrăm pe trei axe aici. În primul rând ar trebui să creăm noi șanse, să pregătim femeile pentru o lume în continuă schimbare și mă gândesc aici la schimbare climatică, la migrație și altele și să ținem cont de noile modalități de lucru, cum ar fi platformele, etc. Ar trebui, pe de altă parte, să fim atenți la poziția destul de precară a femeilor. Împreună trebuie să lucrăm pe această strategie care va da o nouă orientare Europei pentru a pune capăt inegalității de remunerare, de pensii, să întărim situația femeii și să luptăm împotriva sărăciei în rândul femeilor. Femeile trebuie să uh, devină uh, în mai mare măsură șef de întreprinderi, să luptăm împotriva stereotipurilor, iar directiva în ceea ce privește echilibrul viața profesională, viața privată, este un exemplu în acest sens. Un lucru însă este sigur, o Uniune Europeană care dă femeilor șansele pe care le merită, va fi o Uniune mai puternică din punct de vedere social. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului S și D, doamna Neuchel, vă rog. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar Dali. Suntem alături de dumneavoastră când e vorba de progrese importante pentru egalitatea de gen în Europa. Vreau să vă spun că femeile nu sunt mai slabe, ci sunt slăbite de sisteme, de reguli, de tradiții, sunt slăbite. Nu suntem mai slabe, însă această slăbiciune vine din afară. Dacă ne gândim uh, la strategie care după 5 ani de pauză revine în Europa, avem cerințe foarte clare. Vrem o strategie independentă, mai ambițioasă. Vrem o strategie cu un plan clar de intervenție. Vrem să vedem progrese clare, nu vrem să vedem regrese și sub niciun caz nu dorim o limitarea drepturilor femeilor. Vrem să promovăm egalitatea de gen și să punem capăt tuturor formelor de discriminare în toate domeniile de politică, așa cum a scos în evidență și uh, doamna comisar, nu doar în acele domenii care sunt considerate ca fiind dedicate femeilor, în politica digitală, în politica de mediu, fiscalitate, la buget, la cercetare, la agricultură și așa mai departe. Introducerea dimensiunii de gen vizează toate politicile și vrem să o vedem acolo. În ce privește prevenția uh, Uh, violenței împotriva femeilor sau uh, echilibrul între viața privată și viața uh, profesională sau violența de gen, nu vreau să pun accentul pe acestea, ci pe alt subiect, și anume legătura între egalitatea de gen și democrație. Aici, doamnă comisar, ne lovim de o provocare importantă și anume cerem să existe un studiu care să analizeze impactul pe care îl au politicile naționaliste asupra mișcării egalității de gen. Cerem ca statutul drepturilor femeilor să fie cercetat în permanență în toate statele membre și cerem să fie, existe rapoarte anuale de progres. Pentru că egalitatea de gen e strâns legată de statul de drept și dacă nu se respectă egalitatea de gen, atunci statul respectiv trebuie tras la răspundere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele grupului Renew. Pentru două minute are cuvântul doamna Tolere, vă rog. Uh, Madame la comisar. Mulțumesc, doamna comisar, dragi colegi. Vă mulțumesc în primul rând pentru angajamentul dumneavoastră, pentru eforturile făcute în vederea implementării acestei strategii. A sosit momentul. În fața marilor provocări cu care se confruntă UE, a sosit momentul ca egalitatea între bărbați și femei să devină realitate. Egalitate din punctul de vedere al sănătății, în primul rând. Avortul a fost legalizat în 74 în Franța și cu toate acestea, în 2020, mai sunt femei și bărbați în Uniunea Europeană care nu au un acces uh, gratuit și în condiții egale la avort și la educație sexuală. Avortul este o temă care ține de sănătate și toți cetățenii europeni ar trebui să fie egali din acest punct de vedere. Încălcarea drepturilor uh, sexuale și de reproducere înseamnă încălcarea drepturilor femeii, a drepturilor omului. Sunt uh, violențe împotriva căra, cărora trebuie să luptăm. Egalitatea în fața violenței uh, de către bărbați trebuie și ea eradicată, începând cu violențele economice și financiare. Ieri sărbătoream ziua femeilor în domeniul cercetării, a științei și totuși există o inegalitate de plată foarte mare din acest punct de vedere, care se perpetuează și la nivelul pensiilor. La muncă egală, salariu egal pentru bărbați sau femei, indiferent care sunt originile, handicapul, convingerile, la muncă egală, salariu egal. Nu se poate ca femeile să fie handicapate doar din simplul motiv că au copii. Este inadmisibil ca femeile să fie subreprezentate în toate filierele. E nevoie de o egalitate din punctul de vedere al carierei, al accesului la putere. Această strategie, așa cum ați spus-o foarte bine, trebuie să aducă și pași concreți, măsuri obligatorii. Și am dat exemple în Uniunea Europeană, exemple care nu au perturbat activitatea companiilor. Trebuie să luptăm și împotriva violenței fizice. Convenția de la Istanbul este blocată, așa că am avea nevoie de soluții alternative. Consiliul ar putea să aprobe o directivă care să pună capăt oricărei forme de violență și să armonizeze definițiile acesteia. Ar trebui să aibă și o abordare intersecțională și aș spune în încheiere că am propus prin pactul Simon Veil să plecăm de la legislația existentă în statele membre care participă în cadrul acestei strategii. Ar trebui să o folosim pentru ca legislația europeană să ajungă la standarde mai înalte. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că trebuie să respectați timpul de vorbire. Următorul vorbitor, Cristina Anderson. Și aș reaminti încă o dată colegilor că trebuie respectate regulile și aici și că toate simbolurile și steagurile sunt interzise. Și vorbesc acum uh, deputatului care tocmai uh, va lua cuvântul, așa că vă rog să înlăturați steagul din fața dumneavoastră. Și serviciile Parlamentului ar trebui să reamintească deputaților că acest lucru nu este permis. Mulțumesc. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Sitzung... Iau la cunoștință faptul de de faptul că prezidul acestui parlament se teme de simbolurile naționale, dar totuși am dat curs solicitării dumneavoastră și am îndlăturat uh, drapelul țării mele. Vorbim aici despre strategia de egalitate de gen a UE. Există deja o egalitate de gen, pentru că cu toții ne-am născut egali. Și femei, și bărbați. Asta nimeni nu poate contesta. Da? Deci nimeni nu poate contesta că femeia și bărbatul au aceeași valoare. Totuși, femeile au aceleași, eh, au uh, virtuți diferite, au eh, trăsături diferite, au uh, însușiri diferite. În loc să îi facem responsabil pe uh, bărbați de uh, faptul că și-ar fi arogat anumite uh, trăsături și că s-ar fi impus niște uh, avantaje, de ce să nu încurajăm mai degrabă să uh, ofere aceeași egalitate femeilor și bărbaților? De ce această chestiune care ține de o, o uh, chestiune naturală trebuie să fie reglementată de la e, uh, nivelul Bruxellesului și de ce nu politicile naționale pot face acest, acest lucru? Da? mă aștept ca în viitor să se eh, ajungă și la un plan de acțiune pentru împărțirea egală a lăptatului între femei și bărbați. De ce nu? Este o degradare eh, masivă a eh, femeilor, în primul rând, care se decid să alăpteze. Da? De ce trebuie femeile să lucreze la fel de mult în Uh, ca și bărbații. De ce nu se impune atunci o cotă de femei la zidar, la pompier, la cei de la canalizări? De ce doar în etajele superioare ale ierarhiei vreți să introduceți femei? Haideți să nu mai reeducăm populația. Terminați, vă rog, cu aceste uh, exagerări prin care încercați dumneavoastră să modulați uh, societatea după, societatea după dumneavoastră, bunul dumneavoastră plac. Haideți să terminăm cu asta. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumim pentru înlăturarea uh, drapelului. Nu ne temem noi de nimic, astea sunt regulile noastre da? și toată lumea trebuie să le urmeze. Următorul vorbitor este doamna Cunche, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. o nouă strategie europeană pentru egalitate de gen include foarte multe aspecte. Am ascultat o, lust, o listă întreagă, um, includerea dimensiunii de gen în buget, uh, însă mie mi se pare că lipsește ceva. Un lucru evident, având în vedere provocările de astăzi, de altfel, cea mai mare provocare, schimbările climatice. Știm cu toții că femeile sunt cele mai afectate de schimbările climatice din cauza uh, nedreptăților economice și sociale. Pentru a pune în aplicare cu succes acordul de la Paris, avem nevoie de o punere în aplicare echitabilă. Doamna Ursula von der Leyen, în momentul în care și-a asumat mandatul, spunea că va pune această prioritate foarte sus pe lista priorităților sale. După care a venit, a prezentat acest pact ecologic european și nu a spus nici măcar un cuvânt referitor la egalitatea de gen când vine vorba de pactul ecologic. Comisara competentă pentru egalitatea de gen, doamna Helena Daly, nici măcar nu fusese prezentă, nu era în acest colegi al comisarilor. Iată de ce eu și grupul verzilor am cerut două lucruri din partea doamnei Helena Daly, și anume ca Uniunea Europeană să pună pe picior de egalitate Pactul Ecologic European și egalitatea de gen. Egalitatea de gen trebuie să fie un aspect evident. Avem nevoie de mesaje favorabile în acest sens și aștept cu mare interes colaborarea viitoare, doamnă Dali. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, pentru grupul ECR, are cuvântul doamna Vișnievska doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Egalitatea este un principiu de bază al Uniunii Europene. Noua strategie pentru egalitatea între sexe ar trebui să fie una ambițioasă și realistă în același timp. Cum ar trebui să se contureze acest nou principiu? Trebuie să luptăm împotriva decalajului la nivelul uh, pensiilor, a salariilor și uh, să ne gândim la procesul de feminizare. Aș dori să propun legi care să întărească statutul femeilor care încearcă să combine viața privată cu cea profesională, deci să se aprecieze munca pe care o fac gratis acasă. A trebuit să luptăm și împotriva violenței față de femei, incluzând aici uh, violența cibernetică, pornografia și uh, traficul cu persoane. Din păcate, în Uniunea Europeană femeile sunt în continuare amenințate uh, de tot felul de probleme precum mutilarea genitală feminină. Și aș vrea ca uh, instituțiile să nu intervină peste competențele naționale. Parlamentul este important și trebuie să menținem unitatea în diversitate. Mulțumesc! Și acum, doamna Pereira din partea grupului GUE. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte fiecare strategie de egalitate de gen trebuie să cuprindă și o dimensiune de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei, bazate pe diferențele de gen. Bărbații și femeile trebuie tratate, trebuie, trebuie tratate, trebuie tratați la fel, trebuie să aibă aceeași condiții de muncă și de viață. Trebuie să aibă același acces la sănătate, la justiție, la instruire vocațională, pentru că și asta face parte din egalitatea de gen. Iar în ce privește concediul parental, 100% plătit, trebuie și ăsta să eh, fie eh, implementat egal pentru femei și bărbați, pentru că Uh, trebuie ca familia să poată alege liber cum uh, gestionează acest uh, concediu, această măsură socială. Deci egalitatea trebuie să fie aceeași și în familie și la serviciu. Mulțumesc pentru colegii neafiliați. Are cuvântul doamna Adinolfi un minut. Grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, în această sală vorbim adesea despre egalitatea de gen și despre drepturile femeii, dar haideți să fim sinceri și să recunoaștem că nu există egalitate între bărbați și femei. De altfel, noi ne dăm consimțământul ca o femeie să fie înjosită și umilită. Nu există egalitate de tratament, nu există egalitate salarială. În Europa și în, mul- în multe țări prostituția e legalizată și, în schimb, să combat, de a combate această, acest flagel social, preferăm să privim în altă parte. În Europa, multe femei sunt în continuare considerate sclave, fiind privite drept o marfă care trebuie comercializată. În Europa, femeile sunt desfigurate și ucise de bărbați. Putem impune reguli, dar nu ar avea decât un efect atenuant, pentru că se bazează doar pe sancțiuni aplicate acelora care încalcă regulile. Trebuie, în schimb, să formăm noi generații și aici mă adresez mamelor învățați respectul pentru alți oameni. Învățați copiii, băieți, să fie bărbați cu bemare mare și învățați fetele voastre să nu fie nevoite să depindă de nimeni și să-și apere propriile drepturi și propria libertate, fizică și morală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul doamna Rosa Esther Sfaragut. Un minut. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă am finalizat strategia pentru 2016-2019, egalitate de gen. Acum uh, avem următoarea strategie până în 2024. Aceasta trebuie să fie o prioritate pentru Parlament, Consiliu și Comisie să avem un angajament ferm pentru a obține ceea ce își dorește Europa, egalitatea pentru toată lumea. Este o chestiune democratică, pentru că fără egalitate nu există democrație. Nu există fără drepturile omului și egalitatea este un drept al omului. De aceea trebuie să luptăm împotriva diferenței de remunerare, diferenței de pensii, să mizăm pe uh, directiva pe care ne-a prezentat-o uh, doamna comisar. Trebuie să luptăm în continuare împotriva stereotipurilor pentru a ajunge la o adevărată egalitate nu există egalitate nici la nivelul luării deciziilor și e nevoie de măsuri specifice care să fie inclusive și accesibile. Pe de altă parte, există și violența de gen. Datele statistice ne arată că două treimi din femei au fost supuse unei astfel de violență. Trebuie să vorbim și despre inteligența artificială și hărțuirea cibernetică mai presus de orice, în această strategie trebuie să se vorbească și de uh, dizabilități, de femei, cu indicatori foarte clari pe ambele dimensiuni. Dacă reușim să facem acest lucru, înseamnă că am înțeles ce înseamnă valorile europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Blinkeviciute pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, Vreau să vă mulțumesc, doamna comisar, pentru poziția proactivă pe care ați adoptat-o și pentru faptul că ați încercat uh, foarte succint să prezentați uh, strategia pe care v-ați propus uh, să o redactați curând. Vă felicit pentru asta. Totuși trebuie să fiți foarte clară în legătură cu conținutul pe care îl va avea strategia. Avem nevoie de măsuri concrete uh, de eh, combaterea violenței orientate împotriva femeilor. Trebuie să implementăm Convenția de la Istanbul. Trebuie să capacităm femeile să eh, își obțină drepturile. Am eh, încercat și în trecut să încurajăm statele membre să transpună directivele care vin să ajute femeile să concilieze viața familială cu cea profesională am uh, afirmat că uh, clivajul de venit între femei și bărbați este practic uh, eradicat. E bine, eu aș vrea ca aceste deziderate să nu fie doar pe hârtie realizate, ci și în practică. Mulțumesc, domnul Ramos, un minut și jumătate. Es muy importante Mulțumesc, doamnă președintă. Strategia aceasta pentru egalitate de gen este extrem de importantă și mai mult astăzi decât oricând, pentru că în ziua de astăzi apar tot felul de ideologii totalitare care uh, pun capăt uh, drepturilor și libertăților uh, femeilor. De fapt, uh, forma cea mai urâtă a acestei inegalități este violența și uh, forma cea mai urâtă a violenței de gen sunt uh, asasinatele de femei, uciderea femeilor. E clar că trebuie să recunoaștem acest lucru, lucru care este recunoscut și de Convenția de la Istanbul și avem probleme cu cele șase state care blochează ratificarea acesteia. În strategia pe care ați propus-o trebuie să facem progrese pe două dimensiuni fundamentale. În primul rând, datele. Doamna comisar, nu se poate ca Uniunea Europeană să nu aibă datele necesare, să cunoaștem în mod cifrat care este realitatea violenței față de femei. Datele sunt limitate, datele nu sunt armonizate, deci, în conformitate cu articolul 11 al Convenției de la Istanbul, ar trebui să facem progrese pentru a avea date comparabile, să cunoaștem realitatea cifrelor pentru a pune capăt acestei violențe. Deci, pe lângă date, avem nevoie și de un nume pentru această violență și numele poate fi o crimă, un, o infracțiune, toate acestea trebuie să fie incluse și definite așa cum se arată în tratatele UE. Sunt convinsă că vom face progrese și Parlamentul vă va susține. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Liții. Mulțumesc foarte mult, dragi colege și colegi, doamna comisar. Suntem de acord că egalitatea de gen este o importantă valoare comună. Dacă vrem să fim coerenți, haideți să le introducem în toate politicile Uniunii Europene, nu doar ale Parlamentului, ci să fie o adevărată revoluție culturală, nu doar un act impus de sus. Barierele care nu permit participarea feminină în câmpul muncii, presupun costuri de bunăstare și de creștere economică. E important să eliminăm aceste bariere. Cercetările Institutului European pentru Egalitatea de Gen arată că egalitatea de gen ar accelera creșterea economică. Însă, acest institut calculează oare și ce înseamnă um, conciliarea vieții de familie cu cea Uh, profesională. S-ar crea într-adevăr locuri de muncă suplimentare, făcând ca PIB să crea, PIB-ul să crească cu aproape 10% până în 2050. Însă ce înseamnă asta când vine vorba de echilibrul pentru familii? Egalitatea de gen ar trebui să fie promovată și în domeniul noilor politici europene, piața unică digitală, pactul ecologic european, inteligența artificială, unde uh, există în continuare un dramatic clivaj când vine vorba de ocuparea locurilor de muncă. Ar trebui de asemenea să se schimbe felul în care s-au gestionat politicile anterioare în acest uh, domeniu de către doamna comisar, pentru că uh, Curtea Europeană va analiza de asemenea felul în care se bugetizează, se calculează la buget politicile pentru egalitatea de gen. Abia în 2021 vom vedea ce impact au politicile Comisiei von der Leyen în lumea femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Urtasun. Pentru un minut, vă rog. Thank you, Commissioner. It's extremely good news. Mulțumesc, uh, doamna comisar. În sfârșit vom avea o strategie. Cineva a spus înainte de mine că uh, ultima strategie am avut-o în 2019. Nu cred că este așa, dar mă bucur că o să avem acum o strategie în final și că va fi o strategie uh, cu o componentă feministă uh, mult așteptată de altfel. Trebuie să fim ambițioși în diferite domenii. În uh, domeniul socioeconomic, uh, <clears throat> sigur că analizăm cu atenție propunerile. Um, acum trebuie să continuăm și cu, pe tema violenței împotriva femeilor. Trebuie să uh, trebuie să facem ceva. Este inacceptabil că nu s-a ratificat încă Convenția de la Istanbul. Deci avem multe de făcut împreună și vreau să vă solicit să vă concentrați pe uh, uh, armonizarea acestei componente de echitate de gen cu toate politicile și inițiativele legislative ale Comisiei. Vrem să existe o amprentă de egalitate de gen în toate elementele uh, elementele legislației. Deci haideți să fie această strategie ceva diferit, pentru că este foarte importantă pentru toți oamenii, și bărbați și femei. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Moșdonovska, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, este o veste foarte bună, aceea că în sfârșit ne centrăm pe această strategie a egalității de gen. Vorbim aici despre a patra revoluție industrială, despre progresele tehnologice, despre digitalizare și Totuși, există în continuare inegalități inegalități de gen atât de mari. Până în anul 2020, statele membre au reușit să pună capăt uh, discriminării de gen dacă ar face acest lucru, atunci PIB-ul ar crește cu 60 de miliarde de euro. Nu ne putem permite această discriminare a femeilor din punct de vedere social și economic, pentru că nu e vorba aici doar de sărăcie în rândul femeilor și diferența de remunerare, pentru că diferența de plată este în jur de 60% uh, pentru remunerare și 45% pentru pensii. Trebuie însă uh, să recunoaștem că e în continuare greu pentru o femeie să-și facă o carieră. Deci, uh, sărăcia nu mai trebuie să-și găsească locul în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Modi, cu un minut. hyvä Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar și eu am foarte multe așteptări de, de la această strategie, dar un lucru este foarte important. Sănătatea sexuală și reproductivă este esențială pentru fiecare femeie sau fată, indiferent de spațiul cultural eh, în care se naște sau din care provine. Și asta îmi doresc să fie ehm, reflectat și în strategie. Dacă vrem să eh, avem o veritabilă egalitate între eh, bărbați și femei, trebuie să îmbunătățim și accesul femeilor la uh, piața forței de muncă. Trebuie stabilit foarte clar cine uh, va avea competențe sporite în legătură cu um, uh, creșterea copiilor și îngrijirea copiilor. În uh, Finlanda s-au creat noi modele de uh, concedii parentale atât pentru femei și pentru bărbați, atât astfel încât și femeile și bărbații Uh, pot primi, practic, uh, bani uh, egali până la pensionare. Mulțumesc. Domnul Comin, un minut. Montalcini, de done... Mulțumesc, spune domnul Montalcini, că femeile au avut întotdeauna de purtat două poveri, povara privată și povara socială. Sunt însuși pilonul societății. Însă, tocmai din acest motiv, există multe femei în ziua de astăzi în Europa căror drepturi nu sunt asigurate. Conform datelor Comisiei, în ultimii trei ani, diferența în ce privește ocuparea forței de muncă între femei și bărbați e de 11%, 78% în rândul bărbaților, 66% în rândul femeilor și există în continuare o discrepanță în ceea ce privește remunerația percepută de bărbați și femei de 16%, ca să nu mai vorbim de violența împotriva femeilor schimbările so- femeile au nevoie de o schimbare socială pentru a-și vedea drepturile garantate. E o schimbare care ne vizează pe noi toți, femei și bărbați. Dacă nu ne schimbăm comportamentul atât uh, la, în sectorul public, la nivelul societăților și întreprinderilor, cât și la nivel privat, în familie, uh, va fi imposibil pentru femei să-și vadă drepturile apărate. Aș schimba rolurile. Vă spun din experiență personală, feminismul nu e o luptă doar a femeilor, ci a întregii societăți. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Lukaciewska. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că este o adevărată rușine că în secolul 21 femeile din Europa și din lumea întreagă suferă de pe urma inegalităților. Și mă bucur, doamnă comisar, că aceasta este o prioritate pentru Comisia Europeană. Cred că această strategie ar trebui să țină cont uh, și de nevoile femeilor de peste tot, femeile din zonele rurale, cele care trebuie să se confrunte cu un acces dificil pentru copiilor la grădinițe, la informații, la îngrijiri de sănătate și care atunci când ajung la o vârstă mai uh, înaintată se confruntă cu probleme financiare. Mai sunt și problemele care au un acces dificil la sistemul de sănătate. Și în ciuda unei educații mai bune, femeile, din păcate, pierd lupta pentru posturile cele mai bune sau sunt plătite mai puțin pentru aceeași muncă uh, față de bărbați. Mă gândesc aici și la femeile care suferă de pe urma violenței sexuale, a discursului care incită la ură, a violenței acasă, a femeilor care se confruntă cu tot felul de probleme financiare, la femeile cu dizabilități și care trebuie să se lupte cu diverse bariere în viața de zi cu zi și, în ciuda diferențelor dintre noi, aici putem vorbi cu o singură voce pe o temă care este absolut uh, importantă pentru toate femeile din UE. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Matici, un minut și aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, să respectați uh, timpul de vorbire pe care îl aveți, pentru că dacă nu o faceți, practic uh, luați uh, timp din cel disponibil pentru procedura Cash Eye sau cartonașul albastru. Vă predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragi colegi, Mă bucur foarte mult că această strategie um, arată foarte clar strategia nouă a Comisiei. Trăim într-o perioadă în care este foarte important să nu permitem un regres în uh, ceea ce privește drepturile femeilor. Nu ne dorim uh, ca această Uniune să se limiteze, să nu fie una a egalității. Drepturile sexuale și uh, de reproducere au avut cel mai mult de afectat, ca să nu mai uităm, ca să nu mai vorbim de violență, lipsă de educație, toate acestea din cauza unor valori patriarhale care contravin democrației noastre. Așteptările mele de la această nouă strategie sunt următoarele. Doresc ca Uniunea Europeană să fie în avangarda luptei pentru drepturile femeilor și să nu le permită acelora care vor să revenim la vremurile evului mediu să ne aducă acolo. Doamna Ceh, un minut. Thank you. I'm very glad to hear that the EU is Mulțumesc. Mă bucur că Uniunea Europeană lucrează la o strategie de egalitate de gen, lucru foarte important și pentru mine din acest subiect, vreau să evidențiez violența orientată împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor înseamnă, se poate fi descrisă foarte bine eh, prin cifre. Adică o femeie din trei. Iată, care este, ea este fața, eh, fața violenței împotriva femeilor în, pentru mine. Uh, o femeie care a fost brutalizată de partenerul ei în propria sa locuință, o femeie care, nu a, eh, care i s-a refuzat tratamentul eh, eh, medical, care a fost obstrucționată de um, forțele de ordine și în care ministrul sănătății din Ungaria, în țara mea, a declarat foarte clar că Convenția de la Istanbul este o isterie politică. Această femeie Uh, este un caz ilustrativ pentru toate femeile abuzate. Comisia trebuie să își pună în aplicare promisiunile și violența împotriva femeilor trebuie incriminată în tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Vă rog să ratificați și Convenția de la Istanbul. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, vă rog încă o dată și insist, uh, țineți cont, vă rog, de regulile care sunt aplicabile tuturor în această sală. Solicitarea mea este, vă rog, să nu folosiți încă o dată postere, imagini în alte uh, intervenții, pentru că regulile se aplică tuturor. Mulțumesc. Głos pani poseł Tery Rain, Rain. Și acum, domn, cuvântul doamnei Rain, că un minut. Pani Luisa Regimenti. Îmi cer scuze, era vorba de doamna Luisa Regimenti pentru un minut. Femeia e un mister care reprezintă o operă nemăsurată în istorie, având în vedere vocația și serviciul pe care îl aduce omenirii și uh, vieții, contribuția sa zilnică, alcătuită din uh, generozitate, Um, dedicație familiei și societății și în crearea unei culturi care poate să îmbine rațiunea și emoțiile, o trăsătură definitorie a feminității prin care femeia îmbogățește înțelegerea lumii și își aduce contribuție la autenticitatea deplină a relațiilor umane. Demnitatea e vizibilă în fiecare zi în luptele neostoite pentru demnitatea oamenilor și fără îndoială în continuare există nenumărate obstacole care împiedică atingerea deplină acestor drepturi. Emanciparea femeilor e un subiect care nu mai poate fi amânat și din acest motiv toate acele femei care tacit, făcând sacrificii, se implică și așteaptă, trăind o realitate dură, o realitate care le vede confruntate cu nedreptăți, cu maltratare, de multe ori nereușind să-și protejeze chiar propria viață. Violența și nedreptățile la adresa femeilor se alimentează din tăcere, din, din stereotipuri, din indiferență, din adormirea conștiințelor. Iată de ce privim cu ochii buni inițiativa Comisiei de a propune o strategie pentru egalitatea de gen care ar trebui să includă angajamente puternice, indicatori clari și un mecanism de monitorizare. Președinta întrerupe microfonul vorbitoarei. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul doamna Reintke. Un minut. Thank you very much, Madam Chair, Madam Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Aș fi vrut uh, să vorbesc despre foarte multe lucruri, dar mă voi centra doar pe două elemente pe care le consider cruciale. În primul rând, să avem o propunere legislativă legată de uh, diferența de remunerare. Am sugera uh, să avem un titlu foarte bun, pentru că n-am așteptat decât 63 de ani, și repet, 63 de ani pentru a avea o astfel de propunere. Și în al doilea rând, un al doilea element crucial, așa cum au spus-o și colegii, este să avem o directivă împotriva violenței de gen. Convenția de la Istanbul nu este suficientă, sunt din ce în ce mai multe probleme și avem nevoie de o poziție clară pentru a face față acestor violențe. Cred că dacă ținem cont de contextul actual, Trump, Putin, Bolsonaro și așa mai departe, singura putere pe care o avem aici în Uniunea Europeană este să aducem o rază de speranță pentru familii și pentru femei. Și cred că această strategie a egalității de gen este șansa pe care o avem noi pentru a face față așteptărilor cetățenilor și de aceea trebuie să devină un succes. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Stegrud pentru un minut. Fru talman, jag är oerhört... Doamnă președinte, sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ce s-a făcut uh, în promovarea drepturilor femeilor. Există tot mai multe femei în eh, conducerea facultăților, afacerilor, în mass media socială și de acum de aceea mi se pare și mai regretabil că eh, încă avem eh, o imagine a femeii victimizate în societate, că se spune că femeia ar fi discriminată, că structurile patriarhale continuă să prevaleze. Ei bine, problema mea cu această strategie ce o propuneți este că mi se pare că se creează noi privilegii pentru un nou grup de persoane în loc să se în loc să se reafirme o veritabilă egalitate de gen. Nu trebuie să înlocuim o discriminare cu o altă discriminare. Trebuie să avem libertatea de a dispune singure de viața noastră. Mulțumesc frumos! Și acum are cuvântul doamna Cutura, un minut. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Pentru că această de strategie a egalității de gen să devină o reușită, statele membre și Uniunea Europeană trebuie să-și iau un angajament față de uh, noul cadru și liniile directoare, precum și măsuri uh, concrete în domeniul acesta. E nevoie de o legislație care să fie obligatorie și care să ne permită ratificarea imediată a Convenției de la Istanbul pentru a lupta împotriva violenței față de femei. Măsuri obligatorii pentru a lupta împotriva diferenței de salarizare între bărbați și femei. Se mai pune și problema directivei în domeniul accesului femeilor la posturile de responsabilitate. E nevoie de un nou impuls față de ce s-a întâmplat la Consiliu din 2013 încoace. De asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă și cu hărțuirea la locul de muncă și plângerile care se fac pe această temă sau uh, problema accesului la îngrijirile de sănătate. Trebuie să facem tot ce putem pentru a pune capăt inegalităților de tot felul. Mulțumesc și acum doamna Rondinelli un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Uniunea Europeană și statele membre se luptă de ani buni uh, în favoarea egalității de gen, însă Până în ziua de astăzi, rezultatele arată că politicile care au fost adoptate până acum au fost uh, insuficiente pentru a depăși pagubele economice, sociale și nu numai uh, provocate de discriminarea față de femei. Motivul e foarte simplu. Lumea economică nu a dorit niciodată să intervină în câmpul muncii unde discriminarea e la ordinea zilei. Iată de ce pentru noi această strategie pentru egalitatea de gen este cât se poate Uh, este o veste cât se poate de bună, pentru că anunță noi schimbări uh, va ține cont uh, de noua revoluție industrială și digitală, pentru că dacă nu va fi gestionată bine, nu va face altceva decât să sporească diferențele între bărbați și femei. Trebuie să punem să folosim toate resursele pe care le avem la dispoziție pentru a pune capăt discriminării împotriva femeilor în câmpul muncii și nu numai. Ca instituții europene și împreună cu societatea civilă trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a pune capăt odată pentru totdeauna acestor violențe, fie fizice sau psihice, împotriva femeilor. Doamnă comisar, dacă strategia va fi la înălțimea tuturor acestor provocări, noi vom sprijini și vă vom ajuta să câștigăm aceste lupte care sunt atât sociale, dar mai ales de justiție socială. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Maria Walsh. Un minut. Commissioner Daly, colleague Doamnă comisar, stimați colegi, salut publicarea strategiei de egalitate în gen. Această uh, egalitate de gen trebuie să fie consacrată ca o valoare fundamentală a Uniunii Europeană alături de celelalte valori partajate. Ca societate este important să consacrăm uh, principiul consimțământului în toate valorile noastre. Violența împotriva femeilor și uh, Eh, controlul coercitiv asupra femeilor sunt doar câteva din problemele urgente pe care trebuie să le rezolvăm. Trebuie însă să abordăm și cauzele primare care au dus la aceste inechități. Femeile niciodată nu trebuie uh, să fie obligate să ia anumite decizii în viața lor. Standardul de egalitate este foarte important pentru ca Uniunea Europeană să fie o Uniune tolerantă. Uh, Vă mulțumim, doamnă comisar Dale, că v-ați asumat inițiativa și uh, vreau să mulțumesc și colegilor uh, bărbați care s-au exprimat în această dezbatere, pentru că fără susținerea lor această strategie nu poate fi implementată. Mulțumesc uh, și acum dăm cuvântul domnului, doamnei Picerno, timp de un minut. Intervenție fără microfon. Microfon. Cu microfon, vă rog. Ora va. Acum funcționează bine, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar, doamnă președinte. Uniunea Europeană peste câteva săptămâni va dispune de o strategie proprie referitoare la egalitatea de gen. E o veste bună, excelentă. Dacă ținem cont de faptul că în mandatul anterior nu am avut nicio strategie. Salutăm așadar, o sprijinim, vă sprijinim, doamnă comisar, salutăm această veste pentru că Europa cu siguranță e acel colț al lumii unde femeile se bucură de cele mai multe drepturi și unde discriminarea de gen e redusă, însă rămâne atât de mult, prea mult de făcut. Statisticile arată acest lucru diferențele care există între pensii, um, remunerațiile ridicole, aș spune, a femeilor uh, care ocupă poziții importante, dar de altfel și știrile ne arată acest lucru. Presa e plină de știri, uh, de hărțuire, de violență, de agresiuni împotriva fetelor și femeilor, care toate acestea reprezintă uh, o limită insuportabilă, inacceptabilă pentru viața noastră. Iată de ce, doamnă comisar, avem nevoie de măsuri cu caracter obligatoriu, nu de o listă de bune intenții, măsuri obligatorii, așadar o directivă împotriva violenței, o directivă care să introducă măsuri cu caracter obligatoriu pentru a evita acest, această drama a surorilor noastre uh,